may I uh, try câteva recomandări practice. Pentru un moment, vă rog să nu atingeți acel buton pentru uh, luare de cuvânt și îmi imaginez că dorești, doriți să apăreți la televiziune uh, dar nu putem, dacă aprindeți butonul, vine camera de la televiziune și nu putem deplasa acest lucru tot timpul. Deci vă rog să nu apăsați pe buton. Și sper că toate interpreții sunt și ei gata și fiecare poate să asculte în limba țării lui sunt indicații pentru canalul limbii respective. Cei care au nevoie de interpretare și care nu găsesc uh, uh, canalul respectiv sunt uh, rugați să ridice mâna Cred că lucrează bine, funcționează bine. Uitați-vă la vecini și vă rog să-mi spuneți dacă ceva nu funcționează corect. Vă mulțumesc. Mai întâi, doresc să prezint scuze înainte de a începe. Președintele zilei de astăzi, Jose Manuel Fresno, nu poate să fie prezent deocamdată pentru că are probleme de transport eh, din Spania eh, în Franța și credem că va sosi aici numai spre ora 11, dar noi totuși trebuie să începem, iar eu îl înlocuiesc. Hugo Hemenas sunt uh, președintele rețelei europene împotriva sărăciei și voi face tot ce pot ca să le locuiesc pe Jose Manuel Fresno. Lucrul acesta nu e deloc simplu, dar voi încerca. Domnul Andor, la fel și domnul Samuel, este prezent cu noi și vreau de asemenea să salut pe doamna Perez, care este președinta Comisiei pentru Muncă și Afaceri și de asemenea, să o salut pe doamna Martinez, care, este, care reprezintă președinția spaniolă la Uniunea Europeană și care organizează această întrunire europeană și suntem foarte recunoscători guvernului spaniol pentru eforturile făcute în timpul președinției sale pentru a înlesnirea ținerii acestei întâlniri. De asemenea, este președintele Comisiei Sociale și, de asemenea, doamnei Adelia Fernandez, care reprezintă întrunirea precedentă a opta a Uniunii Europene consacrată sărăciei. După aceste cuvinte de introducere referitoare la distinșii noștri oaspeți, vom avea o mică prezentare, o introducere și o prezentare a altor oaspeți aflați în, în această sală și vreau să uh, arăt în felul acesta uh, vizibilitatea prezenței dumneavoastră. Voi parcurge toate delegațiile și vă rog să vă ridicați în picioare uh, ca să vă vedem și să putem salutăm în felul acesta delegația țării respective așa încât încep cu Austria, delegația Austriei să se ridice. Vă mulțumesc foarte mult! Bine ați venit! Delegația belgiană, bine ați venit! Delegația Bulgariei, Bun venit! Republica Cehă. Cipru. Delegația din Cipru, mulțumesc. Delegația din Danemarca. Bun venit, Danemarca. Delegația Estoniei. Bun venit, Estonia! Delegația Finlandei. Delegația Franței. Delegația Germaniei. Delegația Greciei. delegația Ungariei. Delegația Irlandei. Delegația Italiei. Delegația Letoniei. delegația Lituaniei. Bun venit! Delegația din Luxemburg. Delegația din Malta. Delegația Olandei. delegația Norvegiei. Delegația Poloniei. Delegația Portugaliei. Delegația României. delegația Slovaciei. Delegația Sloveniei. Delegația Spaniei. Bun venit! Delegația Suediei. Bun venit! delegația Marii Britanii. Și cred că am enumerat toate delegațiile prezente pentru moment. Acestea sunt, aceștia sunt persoanele care participă la această reuniune cu totul deosebită care este organizată de președinția spaniolă la Uniunea Europeană și de Comisia Europeană, dar delegațiile sunt oameni adevărați care sunt în centrul acestei întruniri și, și invităm pe toate persoanele din care reprezintă aceste țări în, de data aceasta suntem foarte fericiți că președinția a dorit ca să facă această întrunire și voi încerca să pun în lumină și grupurile de oaspeți care sunt aici și pentru că suntem în Parlamentul European, invit pe membrii Parlamentului European prezenți aici să se ridice. Membrii Parlamentului European, bine ați venit și poate că și asistenților pot să se ridice în picioare dacă sunt asistenți ai membrilor Parlamentului. Sunteți bineveniți aici Bine ați venit! Și acum Și acum invităm persoanele care le, sunt legate de Comisia Uniunea Europeană și administrația respectivă să se ridice în picioare. Toți cei care sunt din Comisia Europeană și din administrație, vă rog să vă ridicați ca să vă salutăm. Și toți ceilalți reprezentanți ai guvernelor din țările din Uniunea Europeană să se ridice toți reprezentanții guvernului sau administrației guvernamentale din diversele țări să se ridice ca să-i salutăm, să le salutăm prezența la această întrunire. Cred că mai sunt și alți oaspeți care nu aparțin acestor categorii, persoane care vin din uh, organizații neguvernamentale sau organizații ale societății civile, îi rugăm să se ridice uh, societatea, organizațiile societății civile, rețele, avem și aici câțiva reprezentanți și vă mulțumesc pentru prezență rămâneți cu noi. Poate că am uitat pe cineva. Dacă cineva nu a fost încă menționat din orice categorie, vă rog să se ridice în picioare și în felul acesta acoperim toată lumea prezentă aici. Bine ați venit tuturor! După toate aceste prezentări, este important uh, să vedem la începutul acestei întâlniri că suntem prezenți la a noua întâlnire europeană și în anul european pentru combaterea sărăciei și de aceea avem această ocazie cu totul deosebită eh, să organizăm acest lucru în Parlamentul European, care este un organ eh, ales de populația din diferite țări și suntem recunoscători că acest lucru este posibil în cadrul președinției al, al Parlamentului European. Și este o întâlnire foarte importantă, nu numai pentru că este în anul european de combatere a sărăciei, ci pentru că încercăm să avem cât mai multe răspunsuri la toate propunerile pe care le-am făcut la uh, anterioarele întâlniri și să vedem cum s-au realizat propunerile făcute uh, instituțiile europene și guvernelor și sperăm să obținem și răspunsuri la propunerile noastre. Chiar dacă răspunsul este nu știm cum să tratăm acest lucru, nu știm cum să realizăm acest lucru, putem discuta propunerea și după această plenară vom continua discuțiile începute aici după intervențiile dumneavoastră. Deci cred că este un lucru foarte important ca propunerile oamenilor care cunosc sărăcia și a oamenilor care sunt răspunzători la nivel național și european să fie auzite și toți cei care sunt responsabili la pe nivel național au, un, național au un rol de jucat în implementarea acestor decizii. Și bineînțeles că ei sunt reprezentanți ai ministerelor și al organismelor țărilor din Uniunea Europeană și așteptăm cu nerăbdare să-i auzim, să-i ascultăm pe toți și să vedem modul în care împreună vom implementa aceste propuneri și să vedem care sunt problemele și cum să le rezolvăm. Acesta este un obiectiv foarte important al întâlnirii noastre ca să continuăm și în perioada următoare, pentru că știm că este un moment foarte important în strategia europeană 2020 și știm că Consiliul, șefii de state și uh, guvernele din, din, fie, din țările Uniunii Europene s-au întâlnit în legătură cu obiectivele principale ale strategiei și pentru includerea unor prime măsuri pentru eradicarea sărăciei, căci aceasta este scopul nostru, eradicarea completă a sărăciei, pentru într-o zonă atât de bogată ca cea a Uniunii Europene și sperăm că hotărârile de săptămâna trecută să meargă și mai departe decât uh, obiectivele fixate până acum și dau acum cuvântul vorbitorilor noștri și mai întâi, pentru că suntem aici invitați la Parlamentul European, dau cuvântul doamnei per, eh, Perez Pervanș, eh, care este președinta eh, Comisiei pentru Forța de Muncă și Afaceri Sociale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați acest cuvânt de deschidere și în felul acesta ne asociați pe toți la această zi, căci la Parlament aceasta este un exercițiu neobișnuit și salut acest mod original care ne dă capacitatea să lucrăm împreună pentru această zi atât de importantă. Bine ați venit la Parlamentul European! Știu că pe aceste zile au loc la Parlamentul European pentru prima oară și se adresează tuturor cetățenilor europeni și activitatea dumneavoastră pentru a da glas celor care nu sunt reprezentați și nu sunt ascultați este o activitate prețioasă și noi ca responsabili politici trebuie să îi auzim și mă bucur că am mulți colegi în țară, care, în sală care reprezintă formații politice diferite, căci în felul acesta pot să asculte cele spuse dumneavoastră, să înțeleagă preocupările și să răspundă ideilor dumneavoastră. Conferința se deschide într-un moment în care am câștigat o bătălie, căci, după cum știți, această strategie a Uniunii Europene până în 2020 aceasta trebuie să combată sărăcia, să lupte împotriva excluderii sociale. Nu era încă dobândită la începutul acestui an consacrat eradicării sărăciei și de aceea salut mobilizarea dumneavoastră, cea a comisarilor, a președinției spaniole și a tuturor colegilor din Parlamentul European faptul că am câștigat această bătălie de a reduce sărăcia în sânul Uniunii Europene și de a înscrie în marmură deciziile șefilor de stat și de guverne. Și am câștigat o primă bătălie și acum trebuie să facem, ca să mă exprim așa, un serviciu după vânzare. Cei care sunt confruntați zilnic Uh, cu aceste decizii trebuie să le înțeleagă detaliile. Ce înseamnă sărăcia? Cum o combatem? Ni se pare că este o poveste veche și cu toate acestea este mereu la ordinea zilei și trebuie să găsim noi măsuri și noi instrumente. Și în această bătălie de măsuri se va exprima și Parlamentul European. Sunt multe teme de discutat, dar în această perioadă de criză în care ne aflăm, criza îi afectează pe cei care au acțiuni în bancă, pentru că așa s-a născut ea, dar îi afectează și pe cei mai săraci, iar efectele unei crize ca cea a Uniunii Europene se răsfrânge asupra uh, un, întregii Uniuni un, printr-un efect de redistribuire și are, deci, consecințe negative și ne aflăm într-un moment în care țările membre au obligația fixată de piețele financiare să-și reducă bugetul și cred și credem cu toții că aceste reduceri de bugete vor reduce în primul rând bugetele de care avem nevoie pentru a câștiga lupta împotriva sărăciei. Și un prim exemplu, și aceasta face parte din recomandările celei de-a optea, opta întâlniri, face parte de problema accesului la serviciile publice. Avem modul, pe de o parte, în care săracii pot să-și exercite drepturile. Cum un copil de oameni săraci poate să meargă la școală? Cum un copil de oameni săraci nu abandonează școala? Dar mai este și problema finanțării învățământului, a sănătății și în această perioadă de consolidare a bugetelor statelor membre, mesajul nostru trebuie să fie puternic și să spunem că principala noastră bogăție de a lupta împotriva crizei este să luptăm de să avem acces pentru fiecare la societatea bogățiilor. N-aș vrea să continui prea mult, dar doresc să vă spun în numele comisiei mele de e, locuri de muncă și afaceri sociale că noi dorim să ne angajăm în această bătălie și să mă refer la câteva puncte. Parlamentul European am adoptat uh, co uh, raportul colegului DACO, care va interveni, un studiu remarcabil care a vrut să identifice chestiunea venitului minim, care este un element cheie împotriva luptei, uh, uh, în lupta împotriva sărăciei. Și avem nevoie aici de mm, sprijinul președinției, dar simplul fapt că în, am avut discut, și am discutat acest raport în Parlament este un succes. Și în tot timpul anului vom avea manifestări, evenimente pe acest punct. Știți că la 19 octombrie va avea loc o conferință solemnă la Parlamentul European în eh, care fondatorii societății ADT eh, Lumea Patra eh, va lua cuvântul. Vă spuneați deja anul trecut care sunt riscurile, ehm, efectelor colaterale ale crizei. Acesta rămâne subiect de actualitate pentru că noi îl cunoaștem bine în Parlament. Printre miniștri există câteodată anumite dezechilibre între ministrul economiei și de finanțe și între în ministrul de afaceri sociale, balanța înclină și atunci trebuie să ne luptăm ca ministrul afacerilor sociale, când are mesaje utile, să fie ascultat de ministrul economiei și că lupta împotriva datoriei țărilor membre nu, să nu se traducă prin distrugerea modelului nostru social și obiectiv, pentru că obiectivul nostru este menținerea serviciului public. Apoi, dreptul la locuință. Acesta este un punct în lupta împotriva sărăciei exercitarea dreptului la sănătate și la locuință și de aceea în Parlament vom vedea care sunt indicatorii atunci când Uniunea eh, Europeană a spus vom reduce eh, sărăcia. Trebuie să vedem cum o, vom reduce. Și noi trebuie să supraveghem această luptă împotriva sărăciei ne, faptul că ne preocupăm de acest lucru este esențială și este și aceasta este o revendicare a unei dezbateri actuale. Voi vorbi puțin despre servicii, accesul la serviciu public. În Parlament fac un raport despre evaluarea crizei și în acest raport uh, Cer ca Comisia Europeană să facă un bilanț asupra efectelor crizei asupra funcționării serviciilor publice, căci putem remobiliza în felul acesta și pentru a ridica nivelul serviciilor publici la nivelul provocărilor existente. Anul trecut ați pus accent pe accesul la contul bancar, un serviciu universal al conturilor bancare și acesta este un punct o concluzie care a fost făcută la Comisia Europeană de către profesorul Mario Monti, pe care l-am, primit acum, l-am uh, întâmpinat în comisia noastră acum două zile și care ne susține în acest acces universal la contul bancar. Și în sfârșit uh, menționez chestiunea um, uh, venitului minim și mă refer la raportul colegei mele și nu vreau să mai uh, insist, vă urez succes la întâlnirea dumneavoastră, iar pentru noi, legislatorii, este foarte util să schimbăm cu dumneavoastră puncte de vedere și să ne ajutați în lupta împotriva sărăciei. Vă mulțumesc! Merci bien, Madame pour euh, Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă, pentru acest început de răspunsuri la anumite probleme foarte importante pentru persoanele într-o situație de sărăcie. Este adevărat că munca trebuie să continue, că împreună cu Parlamentul European, noi, eu cred că avem foarte multe de făcut pentru a influența linia politică generală a Uniunii Europene privind această situație de criză în care uh, se încearcă peste tot să se facă economii, dar în cea mai mare parte a cazurilor nu se gândește la folosirea altor fonduri, de exemplu, și nu și nu trebuie să uh, și după cum a spus și dumneavoastră, acestea nu constituie costuri, ci anumite investiții. Acum îi voi da cuvântul doamnei Isabel Martinez, care reprezintă președinția spaniolă a Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Oremanz. Mulțumesc, doamna Beres. Mulțumesc, doamne Adela Fernandez, mulțumesc tuturor, vă mulțumesc tuturor, bun venit! Este o mare plăcere pentru mine de a lua cuvântul în numele Guvernului Spaniol, în numele președinției spaniole, în sânul Consiliului European. Sunt foarte bucuroasă să, fac, să particip la această a noua reuniune. Noi avem foarte multe speranțe. Pentru această reuniune noi am ales titlul 2010 spre un nou pact social și aici este obiectivul, uh, adică noi trebuie să fim capabili să atingem, să ajungem la un acord pentru a ameliora condițiile de viață defavorabile a 80 de milioane de persoane, deci 16% din populația Uniunii Europene. În cadrul reuniunilor pe care le vom avea astăzi și mâine, vom putea să facem un schimb de opinii, de experiențe și de propuneri, propuneri care vin de la experți, de la cei care au deciziile la nivel politic și ceea ce este cel mai important este că în cadrul acestor ședințe vor fi 150 de persoane care se găsesc în această stare de sărăcie și care participă la dezbatere uh, și uh, vin din 24 de țări. Deci, bun venit tuturor acestor delegații. În acest spațiu de participare, ca și de altfel în cadrul întâlnirilor organizate de rețea de luptă împotriva sărăciei, opinia dumneavoastră va fi esențială pentru a putea vedea care este exact influența inițiativelor care încearcă să ne amelioreze condițiile de viață, să vă amelioreze condițiile de viață adevărata valoare a acestor experiențe personale au apărut în cadrul, reuni- în cadrul reuniunii care a avut loc la Madrid în ianuarie anul trecut. Astăzi, noi suntem convinși, ferm convinși, că doar datorită unei metode comparative vom putea într-adevăr să valorizăm eficacitatea politicilor de luptă împotriva sărăciei și datorită acestei, uh, acestor metode vom reuși. În cadrul acestei a noua reuniuni am dorit să depășim aceste obiective și dorim de asemenea să insistăm asupra a trei axe. Mai întâi, adevărata Vom analiza impactul precedentei reuniuni, rezultatele care au reieșit din aceasta, dar și impactul care a avut, pe care l-a avut această reuniune asupra celor care iau deciziile. Pe urmă au avut Uh, loc un schimb de informații între delegați, între reprezentanții politici și pe urmă, după ce am uh, dus la bine această analiză și pe baza dezbaterilor ce au avut loc, persoanele, delegațiile vor prezenta un plan de acțiune pentru următorii 10 ani. Acesta este foarte, foarte important. Este vorba despre elaborarea unui plan care ne unesc și care uh, îi pun pe fiecare în fața responsabilităților lor lor uh, și pentru a-i face să implementeze anumite măsuri concrete. În acest sens, Spania dorește să-și mențină angajamentul și să promoveze implementarea acestui proiect în declarația finală în anul de luptă împotriva de, uh, sărăciei. Acest document va fi redactat împreună cu Belgia, pentru că Belgia și Spania vor asigura președinția Uniunii Europene. Credem că lupta împotriva sărăciei trebuie să reprezinte un obiectiv irevocabil care este motivul pentru care noi facem parte din Uniunea Europeană. Este vorba de asemenea și de una dintre prioritățile pe care Spania și le-a fixat în cadrul președinției sale la Uniunea Europeană. Voi comenta puțin mai târziu rezultatele. Spania s-a forțat să ducă la bine un program de întărire a protecției sociale. Am vrut să punem egalitatea în sufletul agendei uh, Uh, europene. Am făcut în așa fel încât în aceste momente dificile noi să nu pierdem din vedere modelul nostru social, model social european, acela care ne-a permis să arătăm lumii fața cea mai frumoasă, partea cea mai frumoasă a noastră. Am făcut totul pentru a putea mutualiza bune practici și să lărgim protecția la nivel european. Ținându-se cont de uh, această criză economică, Spania cere consolidarea, întărirea politicilor sociale în uh, Uniunea Europeană. Noi dorim să protejăm grupele, grupurile cele mai vulnerabile și să garantăm o bună stare tuturor persoanelor. Prima noastră propunere în acest sens a fost prezentată în ianuarie în cadrul reuniunii de inaugurare a anului 2010 și aceasta pentru a asigura o difuzare cât mai largă posibilă în drept în acest obiectiv, în aprilie am organizat la Cordu un summit cu populația romă, pentru că acest grup este foarte vulnerabil. În urma acestui forum am tras concluzii importante care au fost adoptate ulterior. Cu toate acestea, rezultatele cele mai marcante ale președinției europene care răspund priorităților pe care ni le-am fixat, le-am putut realiza în cursul acestei luni iunie, în cursul reuniunii care a fost prezentată de domnul Roman, reuniune care a avut loc acum o săptămână. Consiliul EPSCO uh, a ajuns la concluzia, a, a, a ajuns la trei indicatori care vor măsura deci, privația materială, numărul de menaje în care cei doi părinți sunt în șomaj. Importanța definiției acestor indicatori a fost legalizată într-un acord istoric care a fost încheiat de către cei 27 într-un Consiliu European din 27 iunie. Uniunea Europeană și-a fixat ca obiectiv cifrat Uh, o reducere de cel puțin de 25% a numărului de persoane amenințate de sărăcie. Este vorba de 20 de, mii de, 20 de milioane de persoane aici. Lupta împotriva sărăciei trebuie să continue să fie un obiectiv prioritar al strategiei europene pentru dezvoltare, deci Europa, strategia Europa 2020. În ceea ce privește eh, lupta împotriva excluderii eh, sociale, și combaterea sărăciei implică și femeile. Ele sunt mai mult mai implicate pentru că au un salariu mult mai scăzut și se ocupă de sarcini care nu sunt plătite, se ocupă de copilor, copilul și de persoanele dependente. Spania a insistat ca politicile să devină o linie strategică, strategică pentru locurile de muncă și a încurajat de asemenea măsuri în domeniul locurilor de muncă pentru a combate excluderea de la un loc de muncă. Aceste două linii directoare au constituit uh, subiectul unei conferințe care a avut loc la Bruxelles la începutul lunii iunie. A, credem că este important de asemenea să subliniem faptul că pe, în cadrul președinției am insistat asupra prevenirii creșterii uh, numărului de oameni săraci în sânul uh, oamenilor în vârstă este un cerc uh, vicios. Trebuie să ținem cont și de persoanele care care sunt afectate de criza care afectează economia noastră și termin printr-o observație, o reflectare pe care cred că, uh, că suntem de acord cu toții. Situația actuală de criză economică și măsurile pe care trebuie neapărat să le luăm pentru a ieși din această situație nu trebuie să conducă la un dat înapoi a statului pre, uh, și de coeziune. Nu trebuie să acceptăm uh, acest lucru în Europa eu cred că acordurile pe care le vom adopta vor contribui la acest obiectiv. Contăm pe colaborarea persoanelor care nu vor să beneficieze doar de politicile sociale, dar vor într-adevăr să fie actri, eh, actori ai acestei construcții. Noi vom eh, face mai multe, efectua mai multe uh, activități pentru a ne putea atinge obiectivele fixate. Sociologul german, domnul Bauman, spune că soliditatea unei societăți este ca și soliditatea unui punct se măsoară prin forța părții sale cele mai vulnerabile. Și sunt într totul de acord cu uh, sociologul Bauman, eu cred că trebuie într-adevăr să consolidăm ceea ce reprezintă soliditatea noastră, ceea în calitate de societate. <laughs> Mersi. De fie... Și spuneam că trebuie să contăm pe principalul nostru atu în cadrul comunității și anume soliditatea grupurilor noastre. Politica înseamnă să dorești ceva, politică progresistă înseamnă schimbare, schimbarea aduce îmbunătățire și of stimulează proiectele și visele. În ceea ce mă privește, o politică progresistă este o promisiune pentru viitor, o speranță. Viitorul nu înseamnă o cauză de incertitudini și de temeri, ci de un moment plin de oportunități. Și de aceea obiectivul nostru al Uniunii Europene și al tuturor statelor și guvernelor, al organizațiilor sociale, al tuturor trebuie să treacă prin dinamizarea capacităților societății și trebuie să cucerim părți de libertate, egalitate de șanse și de bunăstare, trebuie să eliberăm persoanele de frica viitorului, care de frica de a se îmbolnăvi, de a-și pierde locul de muncă, de a nu mai avea bani, de a nu mai de a îmbătrâni și de a nu mai avea din ce trăi pentru că boala, bătrânețea și șomajul trebuie să fie luate în seamă în cadrul statului de providență și trebuie să contăm pe politic, pe oamenii politice europeni, eh, dar să nu pierdem aceste aturi și trebuie să insistăm asupra consolidării rețelelor de protecție socială căci face parte din prioritățile noastre și a identității noastre europene. Vă felicit din nou și vă urez succes și realizări în cadrul acestor două zile de lucru când veți schimba propuneri, opinii concrete ca să mergem și mai departe, noi ca guvern și ca stat. Mult succes! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Martinez, pentru că ne-ați indicat eh, măsurile de importante de a consolida eh, toate capacitățile pentru că toți oamenii care eh, cunosc sărăcia să poată să trăi în condiții decente, dar încă mai avem multe lucruri de făcut. Și în, în deși președinția spaniolă ajunge la sfârșit, în cadrul colaborării din anul acesta cu alte președinții, rolul dumneavoastră va continua să ducă la realizarea acestui obiectiv și dau acum cuvântul domn, doamnei Samuel, deputat director general, vicedirector general care reprezintă Comisia. Domnul Andor are cuvântul. Doamna Andor. Bună dimineața tuturor, dragi prieteni! Sunt fericită că sunt aici cu dumneavoastră în numele comisarului Andor și să mă întâlnesc cu oamenii care cunosc sărăcia. Domnul Andor regretă că nu poate să fie cu dumneavoastră aici, dar vă transmite cele mai calde urări. În, această întrunire a, a avut în cursul anilor un impact decisiv asupra menținerii luptei împotriva sărăciei este o prioritate în agenda europeană și națională și aceasta a jucat un rol esențial în crearea deciziilor politicii europene în domeniul includerii sociale. Aplicarea activă este binevenită și arată modul în care politica pentru includerea socială poate fi eficace numai dacă persoanele în situație de sărăcie participă la acest proces politic, este pentru noi o plăcere să constatăm că întâlnirile anuale a acestor persoane au devenit o tradiție și putem să avansăm și dar deși s-au făcut multe lucruri, eh, drumul e lung. Anul 2010 este anul luptei împotriva excluderii sociale și prioritatea Uniunii Europene este eh, promovarea includerii și lupta împotriva sărăciei. La ce servește anul european? ce dorim să realizăm. Unul din primele obiective este constă în promovarea unei mai buni înțelegeri a sărăciei sociale. Ce înseamnă astăzi într-o Europa bazată pe diversitate acest lucru? Anul european a fost eh, eh, elaborată cu persoanele în situație de sărăcie mai curând decât pentru ele. Or, eh, opiniile lor sunt esențiale și dumneavoastră sunteți în centrul acestui an european și această întâlnire va crea un elan care va consolida participarea voastră activă. Anul european a fost creat pentru, că, pentru a recunoaște drepturilor persoanelor în situație de sărăcie și trebuie să fiți actor real și parte integrantă a societății noastre. Anul european luptă împotriva stigmatelor și a stereotipelor Mesajul nostru este evident. Lupta împotriva sărăciei este o responsabilitate comună și avem cu toții un rol de jucat și o facem prin consolidarea parteneriatelor existente, crearea de noi parteneriate și văzând dincolo de legăturile eh, eh tradiționale ale includerii socialei aceasta este un apel lansat ONG-uri, eh, partenerilor sociali, mass media, întreprinderilor sociale, locale, naționale, eh, actorilor sociali, ca să includă sărăcia eh, pe ordinea de zi, nu numai astăzi, ci mereu. Uniunea Europeană a dus a plasat reducerea sărăciei pe agenda ei politică, reducerea are obiective cifrate pentru Europa 2020 pentru creștere. La începutul lui iunie, ministrii Eh, afacerilor sociale și-au dat un obiectiv eh, cifrat bazat pe trei indicative. Eh, sărăcia relativă și familiile fără locul de muncă și trebuie, scopul este să scape 20 de milioane de persoane de excludere socială și de sărăcie ca și alți interven, ca alți vorbitori, așa cum au spus ei, șefii de guvern au adoptat acest obiectiv eh, cifrat și acesta pe 17 iunie, o dată istorică. Acordul este un prim pas. Obiectivul ține seama de aspectul pluridimensional al excluderii sociale și al sărăciei. Situația în diferitele țări membre sunt diferite și este esențial ca lupta împotriva sărăciei și excluderii sociale să fie susținută de obiective ambițioase și naționale. Lupta împotriva sărăciei și a excluderii joacă rol central în strategia Europei 2020. Este un mesaj solid în angajamentele Uniunii Europene a obiectivului Uh, unei societăți mai juste. În strategia Europei 2020, Uniunea Europeană Uh, propune o platformă economică a luptei împotriva excluderii sociale, această inițiativă trebuie să devină o expresie tangibilă a, a solidarității europene. În, uh, la toamna 2010 vom avea propuneri concrete uh, din partea Comisiei pentru lupta împotriva sărăciei și a excluderii și pentru protecția socială, acestea vor ajuta la implementarea obiectivelor principale de a combina cu ceea ce merge bine cu uh, acțiuni noi inova inovatoare. Lupta uh, aceasta va fi uh, inclusă în cadrul uh, obiectivelor Europei 2020 și aceasta are ca scop sensibilizarea persoanelor în situație de uh, sărăcie și excludere socială. Și platforma trebuie să faciliteze integrarea în alte domenii, cum ar fi sănătatea, migrarea, excluderea financiară, integrarea și toate, agen, toate agenda pentru societatea numerică reușita proiectului Europa 2020 depinde de asimilarea la diverse niveluri european, național și local într-un dialog concertat cu toate persoanele, inclusiv persoanele din sărace. Vom difuza exemple de soluții care au funcționat corect a persoanelor care au ieșit din situația de sărăcie și vom menține acest peste LAN și vom mm, menține și aplicarea persoanelor cele mai afectate. Anul european a creat un elan la nivel politic și a suscitat o dinamică și suntem în plin an 2010, mai avem jumătate de an. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, uh, Mrs. uh, to highlight for us. Mulțumesc Uh, foarte mult, doamna Samuel. Vă mulțumesc că ați uh, pus în lumină puțin uh, concluziile trase săptămâna trecută și am înregistrat două cuvinte pe care le-ați spus, și anume că acest obiectiv trebuie cel puțin să facă să, să scoată din sărăcie 20.000 de persoane. Și sper că aceste 20 de milioane nu este un obiectiv maximum, ci unul minim. Deci cel puțin 20 de milioane de persoane, pentru că nu trebuie să uităm că există încă multe persoane care, fără ajutorul noastră, riscă să rămână în această stare de sărăcie această platformă, acest nou instrument care va fi implementat, uh, Sperăm că va ține cont de toate eforturile făcute în trecut și, bineînțeles, vom trage anumite lecții. Oratorul următor, domnul Fernandez Lopez, care este responsabilul Comisiei Protecție Socială, comisie esențială care, care cuprinde reprezentanți guvernamentali și sunt foarte bucuros că se află printre noi, dar cred că uh, am amestecat puțin numele Doamna Fernandez Lopez va lua de asemenea cuvântul mâine în ședința plenară. Deci îi voi ceda cuvântul acum doamnei Adela Fernandez, care reprezintă delegația întâlnirii de, la, de anul trecut. Aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, domnule comisar european, doamna ministru, dragi prieteni, care veniți din 28 de țări europene, dragi delegați prezenți aici la această întâlnire. Bună ziua tuturor! Este important ca persoanele care se găsesc într-o stare de sărăcie să uh, se pronunțe și să participe la procesul de includere socială. În cadrul acestor uh, întâlniri europene care au loc în fiecare an, uh, persoanele așa spuse sărace pot participa de asemenea. Dar persoanele la nivel național, regional, european au o bogăție pe care nu o putem nici cumpăra, nici fura și pe care nu o putem învăța în nicio universitate din lume. Din momentul în care participăm la acest fel de întâlnire, nu suntem mai nici mai săraci, nici mai bogați, eu particip la aceasta și devin mai bogat în cunoștințe, dar din păcate nu în buzunar. Uh, trăim într-o lume în care nimeni nu se consideră sărac. Unele persoane bogate sunt sărace din punct de vedere spiritual. Nu pentru că avem mașini foarte scumpe sau haine de uh, marcă aceasta nu înseamnă că suntem neapărat bogați, pentru că persoanele care trăiesc doar pentru a avea aceste mașini, aceste, aceste haine, e bine, acestora le lipsește ceva. Umanitatea. O anumită umanitate, pentru că ei nu se ocupă de aspectele esențiale ale vieții. Este foarte greu să trăiești cu o persoană a cărei priorități este luxul, pentru că alături sunt persoane care nu știu unde să-și găsească, unde pot găsi bani ca să-și plătească mâncarea, masa, electricitatea, chiria și, din păcate, unii dintre noi trebuie câteodată să aleagă între să-și cumpere medicamente sau hrană, pentru că noi nu avem destui bani pentru amândouă. Există persoane care cred că vor avea întotdeauna bani. Dar criza economică și financiară ne-a demonstrat foarte bine că suntem cu toții vulnerabili. În momentul de față, există persoane care nu au 50 de cenți pentru a-și cumpăra o pâine. În acest tip de întâlniri cu persoane ca și noi putem vorbi, putem aborda aceste probleme, pentru că pe această platformă noi, într-o manieră sau alta, suntem într-o situație de, priva, de, pri, de privare. Știm despre ce vorbim. Poate că aici este unul dintre singurul, singurele locuri unde ne valorizăm prezența, unde ne simțim într-adevăr ca o ființă umană, unde ne simțim ascultați într-o societate în afara culorilor noastre politice, noi trebuie să avem o viață demnă. O viață demnă nu înseamnă să supraviețuiești, trebuie pentru aceasta să ai drepturi, aceleași drepturi ca toată lumea. Avem dreptul de a avea condiții de viață, de a dreptul la, la acces la cultură, să mergem la teatru, la cinema, să mergem într-un loc pe care îl apreciem fără să abandonăm altceva. Nu trebuie să avem obligația de a alege între două elemente esențiale ale vieții noastre și printre aceste două elemente esențiale trebuie să luăm în considerare dreptul, deci accesul la cultură și vacanța. Aceste drepturi trebuie să ne fie acordate oricare ar fi condițiile noastre, șomeri, bolnavi sau pensionari într-o societate ideală. Dacă avem capacitatea, ei bine, trebuie să lucrăm pentru a avea o viață normală, dar trebuie să ai o muncă demnă și nu precară. Trebuie să lucrăm într-un domeniu, într domeniu motivant uh, în care suntem competenți. Și dacă ne este imposibil să lucrăm, atunci statul ar trebui să ne garanteze condițiile necesare pentru a avea o viață demnă, de exemplu în caz de boală, în caz de șomaj sau la pensie statul trebuie să intervină, nivelul de viață ar trebui să rămână același în funcție de circumstanțele în care ne găsim. Răspunsurile pe care trebuie să le găsim trebuie să fie adecvate tuturor persoanelor în toate situațiile. Nu este logic să avem un pachet de soluții care nu corespund anumitor probleme. Locurile de muncă nu, nu constituie neapă, răspunsul cel mai bun. Locul de muncă ar trebui în unele cazuri să fie ultimul, pe ultimul loc, care sosește după o serie de etape. Lupta împotriva sărăciei trebuie să fie o luptă colectivă, o luptă în care să participe toată lumea. Este vorba de garantarea uh, exercițiului drepturilor omului și nu trebuie să abandonăm această luptă. Unul dintre instrumente pentru a reuși este această reuniune. Faptul de a împărtăși experiențele ne permit să înțelegem mai bine problemele fiecăruia. Noi suntem conștienți de faptul că nu există doar o problemă, există mai multe. Oamenii politici și cei care au deciziile nu cunosc rea dimensiunea reală a problemelor. Trebuie să le identificăm, să vorbim de problemele noastre, să vorbim la persoana întâi și să avem curajul să ne împărtășim experiențele cu aceste persoane. Pentru, în încheiere aș dori să mulțumesc oamenilor politici și celor care iau deciziile, care participă la această întâlnire și care sunt aici pentru a ne asculta problemele. Responsabilitatea dumneavoastră este și mai importantă pentru că nu ne puteți, uh, să, nu puteți să nu ne ajutați. Mulțumesc uh, organizatorilor uh, pentru că mi-au dat posibilitatea să împărtășesc propria mea experiență. Mulțumesc tuturor participanților și mai ales celor care au participat la reuniunea anterioară și la aceasta. Nu voi, dacă nu aș fi participat la această reuniune cu dumneavoastră, aș fi fost diferită, dacă nu aș fi ascultat toate aceste situații diferite și dacă nu aș fi putut să expun liber problemele mele. Vă mulțumesc că m-ați invitat la această reuniune și că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc, doamna Fernandez, pentru că ne-ați arătat care este bogăția în sărăcie și aș vrea să spun că în felul acesta putem face față situațiilor și venirea la Bruxelles aici a tuturor delegațiilor este un uh, moment foarte important, și, dar și un efort foarte mare ca să puteți să veniți până aici și uh, ca să reprezentați pentru cei rămași uh, să reprezentați pe cei rămași acasă. Mulțumesc foarte mult. Și acum mergem, trecem la partea a doua. Avem o mică întârziere, dar invit acum pe doamna Antonia Carparelli de la Comisia Europeană să ni se alăture aici la tribună. pentru a pune în lumină câteva răspunsuri date de comisie doamna Carparelli, eh, care este șeful unității includere, eh, aspecte de politică socială de migrare, eh, fluxuri și politici sociale și care să ne prezinte punctul de vedere al Comisiei și propunerile făcute în ultimii ani. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! pentru că ne ajutați cu această întrunire și eh, dați, am o sarcină dificilă, căci după eh, aceste discursuri pozitive, eu trebuie să vă spun ce s-a făcut în această tradiție a noastră, eh, ce răspunsuri, cum am făcut, ce măsuri am aplicat aceasta are nevoie de o evaluare a celor nouă ani de întâlniri. Și, ca de obicei, sticla este și pe jumătate plină și pe jumătate goală, depinde de cum o privim. Voi sublinia că există un proces dinamic care s-a dezvoltat în cursul ultimilor ani și dacă măsurăm rezultatele concrete, știm că adeseori ni se spune da, dar condițiile de viață ale persoanelor sărace s-a ameliorat și aici nu putem să dovedim, să dăm răspunsuri satisfăcătoare președinția franceză, care a fost foarte angajată și activă la nivel social, a hotărât să organizeze mari evenimente, o masă rotundă pentru lupta împotriva excluderii sociale și a sărăciei și eh, să treacă aceste nivel, eh, eh, întruniri la nivel ministerial și ca să facă o punte între nivelul ministerial și aceste întâlniri, deci erau reprezentanții Eh, care vin de obicei, dar îmi amintesc că erau și mai mulți comisari, comisarul de solidaritate care a rostit un discurs eh, solemn. Alți, alții au spus din sală, vorbiți, vorbiți, dar eh, noi, noi nu mai putem aștepta, persoanele sărace nu mai pot să aștepte, suntem într-o situație disperată, era, a fost lucrul acesta foarte emoționant. Căci am văzut diferența între cuvinte și acțiune. Așa încât că poate că am uh, făcut ca această diferență să scadă uh, și uh, așa s-a arătat, așa cum au arătat cei antevorbitorii mei, săptămâna trecută am analizat uh, concluziile uh, sistemului 2000 și ni s-a spus că trebuie să stabilim măsurile care vor permite să lupte împotriva sărăciei, să eradicheze um, sărăcia până la sfârșitul anului, până la sfârșitul anilor 2020. Uh, dar am avut nevoie de 10 ani ca să stabilim acest obiectiv și ni s-a spus că aceste lucruri sunt urgente, mai ales din partea celor care trăiesc în sărăcie și nu trebuie să rămânem în acest ritm lent al politicii noastre. Un prim rezultat pentru noi este că dorim să permitem acestei urgențe să fie ascultate și de aceea am hotărât să organizăm anul acesta european a luptei împotriva uh, sărăciei și mulțumesc ea penului și aceasta ar fi o prim, un prim rezultat al întâlnirilor noastre, să avansăm cu ordinea de zi. Un al doilea rezultat, am consolidat rolul acestei rețele europene. Am consolidat, a devenit legitimă, o sursă de inspirație pentru APN și a stabilit un parteneriat cu Comisia și alte uh, foruri, pentru că numai aici putem să ne bazăm pe căile de reprezentare ale persoanelor vulnerabile și excluse. Eu uh, pot să, vă, uh, pot să menționez impactul asupra ordinei de zi a ultimelor hotărâri în uh, foruri, conferințe, uh, uh, toate acestea au fost arătate în ordinea de zi a președinților, o includere activă, această ordine minimă face parte dintr-o strategie activă, dar mai sunt și alte dimensiuni, accesul la serviciu, includerea financiară, accesul la locuințe, lupta împotriva celor fără adăpost, toate acestea le-am putut discuta grație uh, informațiilor primite la aceste întâlniri. Bineînțeles, nu uit nici sărăcia copiilor, o altă chestiune fundamentală care ne-a preocupat. Bineînțeles, există lucrări care continuă asupra guvernanței, participării. Avem încă multe de făcut. Mai este un domeniu eh, în care s-au petrecut eh, îmbunătățiri mari, dezvoltarea unei strategii eh, în lupta împotriva sărăciei este o reflexie aceasta este în uh, curs, iar tratatul de la Lisabona, uh, carta ne dă o nouă perspectivă pentru a discuta prin drepturile sociale împotriva sărăciei. O să mă opresc aici pentru că există multe probleme, multe provocări, multe dificultăți, dar putem să construim ceva pentru, pe investiția făcută până acum. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Thank you, Mrs. Carparelli. Mulțumesc, doamna Carparelli. Știm că este o sarcină foarte dificilă să ne dați câteva elemente de răspuns la aceste recomandări. Invit acum pe domn, doamna Daniel Dirks să ne dea, prezinte câteva rezultate de, asupra studiilor realizate Eh, la asupra impactului european. Good uh, morning, uh, everybody. I am honored. Uh, Bună dimineața! Este o mare onoare pentru mine să mă găsesc astăzi aici alături de dumneavoastră și de a împărtăși cu dumneavoastră rezultate preliminare. Acest studiu uh, a fost dus la bine la inițiativa guvernului belgian, guvernul belgian care a fost primul care a luat această inițiativă de organizare a acestor întâlniri europene și a făcut acest lucru împreună cu rețeaua europeană de luptă împotriva sărăciei. Și am dus la bine acest studiu pentru complicat, este întotdeauna foarte greu să încerci să izolezi impactul unei întâlniri europene în raport cu alte întâlniri, deci sarcina noastră nu a fost ușoară. Uh, Bineînțeles, noi am avut nevoie de mult ajutor pentru a termina acest studiu. Mai întâi am avut nevoie de mărturii, de informații provenind din, de la diferiți participanți la aceste nouă întâlniri și a fost foarte greu să întâlnim aceste persoane, deoarece acum noi ani au fost Uh, alți delegați pe care nu i-am mai găsit pe urmă și, uh, dar din fericire am putut găsi persoane care au participat și care au acceptat uh, invitația noastră. Deci le mulțumesc din suflet tuturor celor care au participat la studiu. După cum v-am spus, este vorba de rezultate preliminare și raportul final va fi terminat la sfârșitul, la începutul lui octombrie. un studiu de incidență în cadrul... Deci, în cadrul acestui studiu de incidență am încercat să determinăm diferitele etape, principalele probleme, principalele întrebări de pus, puteți să le citiți pe ecran, sunt uh, întrebări foarte dinamice mai întâi. Prima întrebare. Uh, care este situația la impactul asupra persoanelor sărace, în ce măsură aceste întâlniri au contribuit la schimbarea situației vieții acestor persoane. A doua întrebare, care este incidentul, incidența asupra instituțiilor. Alți intervenienți astăzi au subliniat importanța unei lupte colective uh, împotriva sărăciei, importanța aplicării, implicării diferiților actori, actori din societatea civilă. Aceștia sunt foarte importanți de asemenea. A treia întrebare, care este situația, incidența asupra politicilor europene, dar și naționale de luptă împotriva sărăciei? Deci suntem foarte curioși să vedem care este această incidență. Și o ultimă întrebare care este puțin atipică cum putem evalua maniera în care participarea este organizată. Deci, vedeți că sunt foarte multe întrebări la care trebuie să se răspundă și am uh, implementat diferite metode, am folosit trei tipuri de metode pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări, dar și pentru a atinge diferiții actori care au ceva de spus, uh, persoanele care pot contribui la rezolvarea acestor probleme. Prima etapă. Am elaborat un chestionar pe care l-am difuzat prin internet. Am încercat să asamblăm adresele internet a participanților de la precedentele reuniuni și am reușit să ating, să contactăm 300 de persoane. 79 uh, au răspuns la acest chestionar. De ce tip de actori vorbim aici? Mai întâi am putut uh, uh contacta și uh, reprezentanța ONG-urilor, oameni care se găsesc în situație de sărăcie, universitari și persoane care au decizii politice. Este întotdeauna frustrant să completez acest tip de chestionar pentru că sunt uh, întrebări destul de închise și nu putem să nuanțăm uh, răspunsurile. Este motivul pentru care am uh, avut și anumite interviuri uh, care permit persoanelor să-și nuanțeze răspunsurile, să detalieze, să aprofundeze anumite răspunsuri. Am avut 12 întrețineri cu persoane din, de la diferite nivele. Studiu de caz. Deci este foarte interesant aici. mai întâi Nicolas și cu mine, deci noi suntem cei doi cercetători care am făcut aceste studii de caz. Am fost în 12 țări ca să vizităm, să discutăm cu diferite persoane și pentru a asambla mai multe uh, răspunsuri la problemele care ne preocupau, contrar studiului uh, sau chestionarului pe internet, aceste studii de caz au uh, acordat mai mult spațiu persoanelor, au putut uh, să se exprime mai mult uh, rezultatele. Mai întâi am dorit să descoperim ceva în ceea ce privește impactul general al întâlnirilor. Pe urmă ne-am pus întrebarea să știm dacă întâlnirile permit o mai bună înțelegere a situației, o mai bună și dacă are și rezultatele indică 79% din persoanele care au răspuns la chestionarul de pe internet au spus că acum declară că au înțeleg mai bine situația persoanelor în stare de sărăcie. Este o, un început. Al doilea punct, ați aflat lucruri în ceea ce privește maniera de a lupta împotriva sărăciei, pentru că putem ști ce înseamnă aceasta, dar aceasta nu vrea să spună că știm și cum să luptăm împotriva ei. Și aici vedem în rezultate că 80% din uh, persoanele care au decizie au învățat, uh, au aflat anumite lucruri și nu numai că au aflat dar acești responsabili politici au constatat că acționau diferit în maniera de elaborare a politicilor după întâlnire. Și această opinie este într-o... acest procent este mult mai ridicat decât uh, cel uh, făcut pe lângă persoanele în situație de sărăcie. Aici este vorba de 56%, este mai puțin decât responsabilii politici. Deci 56% din persoanele în situație de sărăcie au spus că reacționează în mod diferit după întâlnire. Impactul următor pe care am pus accentul accentul pe persoanele în stare de sărăcie și vedeți aici o fotografie a unor persoane din Lituania care au contribuit la un studiu de caz este una dintre echipele care a putut să răspundă la întrebarea următoare. Aceste întreb, întâlniri au uh, participat, au contribuit la uh, o, mai, o bunăstare a dumneavoastră și la o solidaritate între persoanele care se găsesc în această situație. În ceea ce privește bunăstarea personală, vedeți aici o persoană a uh, Uh, o poză cu persoanele din delegația personală, vedeți că 87% din persoane au constatat că întâlnirile europene contribuie la dezvoltarea lor personală, la, bineînțeles, am am întrebat ce înțeleg ei prin uh, bunăstare personală și aici a intrat emanciparea. Emanciparea contează enorm persoanele au sau au s-au exprimat, au exprimat ideea că sunt mai puternice după aceste întâlniri, aveau mai mult curaj pentru a se bate pentru ele înseși, dar și pentru a ameliora condițiile altor persoane în situație de sărăcie sau alte persoane confruntate cu aceleași probleme. Un alt aspect al acestei dezvoltări personale este sprijinul emoțional, adică aceste persoane se, s-au simțit sprijinite din punct de vedere emoțional, s-au simțit mai puțin singure, mai puțin izolate în sânul societății. Și un ultim punct, persoanele se simțeau respectate și ascultate în cadrul acestor reuniuni europene și pe urmă care este situația solidarității, uh, mai mult de jumătate din persoane au răspuns că da, sunt uh, de acord cu această declarație. Au spus că pentru el este vorba despre un proces de învățare care implică persoane care se găsesc într-o situație de sărăcie în anumite țări și au constatat că și alte persoane persoane sunt confruntate cu, acelea, cu aceleași probleme și au uh, ajuns la concluzia că nu este vina lor. Au declarat de asemenea că este esențial să se facă un schimb de experiențe, să se vadă cum alte persoane găsesc soluții la problemele lor. Aceste persoane au exprimat de asemenea, au spus că au mai multă încredere uh, vis-a-vis -vis de uh, politică, de oamenii politici, se simt mai implicați. Pe urmă am văzut care este impactul asupra actorilor societății civile civile, câteva cifre aici care vă arată că, în general, mai ales persoane 40% din persoanele care au răspuns declară că întâlnirile au avut un impact asupra acestor actori. Atunci când vorbim de, de, de, de persoanele care decid la nivel politic, vedem că acestea sunt mai convinși decât ceilalți. Același lucru și la ONG-uri. Uh, care, deci jumătate din ele declară că întâlnirile europene i-au încurajat, le-au stimulat pentru a lupta împotriva excluziunii și sărăciei. Un alt rezultat, tot în cadrul acestui capitol, vedeți aici mai multe curbe o critică privind întâlnirea nu are un impact mare asupra dezbaterilor publice, pe când noi avem nevoie de acesta. Trebuie care, ca sărăcia să fie pe agenda politică, pe agenda publică și trebuie să ne ameliorăm în acest domeniu. Dar acum, o notă puțin mai pozitivă, vedem că datorită întâlnirilor europene, noi organizații uh, s-au născut, noi asociații au apărut, adică persoanele în țara lor au creat noi organizații de luptă împotriva sărăciei. Pe urmă am subliniat de asemenea și ameliorarea colaborării în diferitele organizații, în diferite ameliorări datorate întâlnirilor europene și pe urmă vedem aspectul calitativ al informațiilor. S-a subliniat faptul că acestea sunt esențiale. care este impactul asupra politicilor. Aproximativ 60% din cei care au deciziile politice consideră că acestea au uh, un impact asupra politicilor, dar 70% din persoanele în stare de sărăcie nu cred că aceasta are uh, un impact asupra politicilor. Deci trebuie să înțelegem mai bine această diferență, cum să o explicăm Poate că există un impact foarte mare asupra politicilor de luptă împotriva sărăciei, dar poate că nu sunt foarte vizibile sau poate că aceste două categorii de persoane sunt foarte diferite. Subliniem faptul că impactul este important la nivelul participării, deci participarea în elaborarea politicilor este mai importantă. Un alt impact asupra politicilor care a apărut în uh, chestionarul de pe internet este lumea politică înțelege mai bine ce se întâmplă în spatele cifrelor, adică sărăcia. Este legată de viața reală, deci de, uh, oamenii politici înțeleg uh, bine de ce trebuie să ne batem în fiecare zi. Uh, un alt element important, de asemenea, impactul asupra elaborării agendei, adică datorită întâlnirilor europene, sărăcia a constituit obiectul unei dezbateri uh, politice și de eradicare a sărăciei. La nivel european am, avem câteva rezultate și anume sărăcia face parte acum din strategia Europa 2020 am discutat de asemenea de strategia includere în cadrul întâlnirii și aceasta a stimulat uh, discuția la nivel uh, european, uh, impactul întâlnirilor asupra faptului că suntem în anul 2010, anul sărăciei. Deci, lupta împotriva sărăciei este un an tematic la nivelul întâlnirilor europene am vorbit de asemenea și de venitul minim adecvat, sistemul, precaritatea energetică, de asemenea. Care este impactul la nivel național? Aici vom avea nevoie de mai mult timp, de mai multe date, le vom primi în următoarele luni. Impactul la nivel național poate fi măsurat prin studiile de caz, deci ceea ce putem să spunem este că, de exemplu, în Italia, Întâlnirile eh, europene au fost eh, luate ca un exemplu, exemplu copiat, pentru că se fac întâlniri la nivel național a persoanelor în eh, situația de sărăcie. Întâlnirile naționale au fost stimulante de asemenea și acestea au permis să se facă anumite întâlniri europene, întâlniri încuronate de succes. Un alt exemplu, situația populației rome care au avut întâlniri de asemenea Și ultimul punct, ne-am ocupat de participarea în cadrul întâlnirilor în ansamblu. Rezultatele sunt pozitive. Toate întrebările puse dau uh, rezultate de mai mult de 75% și vedem aici uh, delegația belgiană sunt cu toții foarte, foarte bucuroși, foarte veseli în această uh, poză. În ceea ce privește participarea, persoanele și-au exprimat o motivație foarte, foarte mare, consideră că pregătirea întâlnirilor este excelentă, că nu există multe probleme lingvistice de participare, dar uh, aici o notă puțin mai negativă. Uh, unele persoane au așteptat prea mult din partea acestor întâlniri europene și dorința lor este ca mai mulți responsabili politici din alte țări să participe la aceste întâlniri pentru a uh, conduce la o dezbatere mai largă și în încheiere o imagine cinică puțin dar contrară acestei poze, aș dori să spun că s-ar părea că există un viitor promițător pentru aceste întâlniri europene. Vă mulțumesc! Uh, thank you, Daniel Dirkstra. Mulțumesc, Daniel Derix, pentru că ne-ați dat câteva răspunsuri, pentru că ascultasem deja câteva elemente ca să știm ce, care este rezultatul acestor întâlniri europene și este interesant să vedem că percepția e foarte diferită între oamenii, care, oamenii sărași și, cei, și politicieni eu cred că este bine să știm că și pentru oamenii politici lucrul acesta devine important și de aceea suntem aici, tocmai ca să le arătăm cât de importante sunt lucrurile pe care le discutăm și anume ca să se îmbunătățească politica. Și acesta este un element important Uh, pe care îl uh, aduce acest studiu. În, bineînțeles, suntem în mare întârziere, dar dacă aveți reacții, dacă vreți să ne spuneți ceva uh, în legătură cu intervențiile doamnei Carparelli și doamnei Dierks, putem, știu eu, putem să dăm cuvântul la câteva persoane, dacă doresc. Vă o mână care se ridică. Am trei persoane care vor să vorbească. Patru. Patru. Federico, vă rog, din partea aceea aveți cuvântul. Eu mă refer la o propunere. Întâlnirile europene nu trebuie să fie considerate în mod separat. Ele trebuie să rămână la ordinea de zi a Uniunii Europene și a Parlamentului European. Avem nevoie de o nouă strategie, de un nou plan strategic 2020 și pentru aceea trebuie să creăm această platformă pentru lupta împotriva sărăciei cu o integrare directă a persoanelor în situație de sărăcie. Mulțumesc pentru această intervenție. Dacă doriți eh, întâi să spuneți în ce limbă vreți să vorbiți și apoi să vă prezentați, era Madame Louise de Grof din eh, delegația belgiană care a vorbit eh, acum pentru că și eu sunt belgian, eh, dau cuvântul delegației germane și care va vorbi în germană. Jan Schröter, delegația Germaniei. Astăzi am ascultat numeroase intervenții, concluzii, adică aceeași procedură ca anul trecut – oamenii politici spun că vreți să implementați ideile noastre, dar nu faceți nimic. Criza a avut consecințe grave. Speculatorii, bogați, uh, bănci, băncile au primit miliarde și miliarde și astăzi acest guvern european uh, uh, are în vedere legislații în care tot noi săracii trebuie să plătim toate aceste lucruri. Ce aș, ce aș dori este ca reprezentanții lumii politice, a comisiei, să țină seama de interesele noastre și nu numai de interesele economice. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul altui vorbitor, Pieter Gonçalves din Portugalia. Mai întâi doresc să mulțumesc tuturor celor prezenți care sunt în situație de sărăcie, căci ei sunt protagoniștii acestei întâlniri. Fără ei n-am fi fost aici astăzi. De câtva timp tot vorbim aici n-am uh, cronometrat, dar vorbim de statistici, studii, strategii, vorbim de milioanele de oameni în situație de sărăcie. Mulți nu au avut poate posibilitatea nici să mănânce de dimineața. Sunt situații mult mai grave decât ale noastre Trebuie să vedem care e legătura între studii și practică, căci există multe situații disperate, eh, persoane în care trăiesc în spaima zilei de muncă, mâine. Aceste persoane nu sunt obiecte, el trebuie, ei trebuie să construiască și tot timpul noi eh, ne concentrăm asupra aeroportelor, armamentului și, eh, în ultimă instanță, nu ne gândim la persoane. Ele nu sunt obiecte. Aici se vorbește despre ființe umane. Trebuie să spunem că e vorba de ființe umane și dacă lansez această provocare. Trebuie să creăm o carte a drepturilor persoanelor sărace, a drepturilor și obligațiilor acestor persoane. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că e foarte important să punem uh, în uh, accentul, așa cum uh, s-a făcut până acum, că este e necesar să considerăm și alte domenii și așa cum s-a spus și bugetul este foarte important. Unde se duc banii? Aceste elemente trebuie să fie discutate și acum în spate, acolo, dorește cineva? vorbesc în limba malteză, sunt reprezentantul Maltei. Adeseori vorbim de revendic de eradicarea sărăciei. O idee minunată să lupți pentru eradicarea sărăciei, dar trebuie să fim atenți, căci nu trebuie să lăsăm impresia că într-o zi trebuie să ne oprim această luptă. Angajamentele noastre trebuie să continue, căci știm că situațiile politice, economice și sociale sunt în transformare și să dăm și dacă vreodată ne vom opri în lupta noastră împotriva sărăciei, nu e un lucru realist. Și s-a mai subliniat un lucru aici am fost foarte impresionat. Am auzit că există diferențe între sectorul politicii sociale și domeniul economic și am auzit că strategiile și politicile din acest domeniu nu corespund unora altora și acest lucru mă îngrijorează pentru că responsabilii politici fac propuneri, recomandări și noi trebuie să facem și noi propuneri și sugestii globale. Trebuie să spunem că vorbim despre oameni, despre vieți adevărate și trebuie să avem o mod de abordare mai larg, să ținem seama de domeniul economic, dar și de alte domenii. Da, trebuie să insistăm asupra importanței eh, venitului minim. Eh, trebuie, în același timp, să ținem seama de alte elemente. Oamenii sunt în miezul acțiunilor noastre. Noi vorbim de ființe umane și nu de cifre. Mulțumesc! Vreau să vă amintesc că nu vom avea timpul eh, să dăm cuvântul tuturor celor care au ridicat mâna, dar în prima sesiune a atelierelor vom continua dezbaterilor, vom avea alți oaspeți, alți, eh, alte persoane responsabile care vor continua această dezbatere. Și eh, vin, dăm ultimul cuvânt al vorbitorului, domnul Feriego de la Parlament. Mulțumesc foarte mult! Voi vorbi în limba spaniolă. Manuela Perez mă numesc și vin din Spania. Aș vrea mai întâi să pun o întrebare Aș vrea să știu de ce întâlnirile europene nu duc la realizarea, nu conduc la realizarea obiectivelor puse. Am participat la toate întâlnirile europene și nu văd care au fost rezultatele acestor întâlniri și îmi um, pun întrebarea de ce nu realizăm obiectivele fixate. Apoi aș vrea să vă spun că sărăcia nu este numai o problemă financiară sau economică. Putem avea resurse medii și să nu avem acces la cultură sau uh, nu putem avea acces la uh, uh, un loc de muncă. Eu nu pot să am acces la locul de muncă pentru că sunt în fotoliu uh, și uh, rulant și eu mă consider săracă pentru că am bani să-mi cumpăr hrana, dar nu pot accesa la toate resursele folosite e, societății, locul de muncă, cultură și aș vrea să știu de ce e, aceste întâlniri nu schimbă nimic și nu schimbă nici situația mea. Ce puteți să-mi răspundeți la asta? Mulțumesc pentru că ne a, amintiți că nu numai banii contează, ci și alte lucruri sunt implicate în sărăcie. Dau cuvântul domnului Rigaredo de la Parlamentul European. Mul- mulțumesc. Aș vrea să salut toate persoanele prezente la această întâlnire și cu toate criticile care au fost uh, aduse. Aș vrea să vă asigur că sunteți cu toții uh, foarte importanți, însemnați pentru noi și trebuie să cu, am ascultat cu mult interes opiniile și viziunile dumneavoastră. Dar sunt de acord, trebuie să depășim acest stadiu, să mergem și mai departe. persoanele în situație de sărăcie sunt obosite de cuvinte fără acțiuni, măsuri practice, acte. Și acesta este marea provocare pentru factorii de decizie nu putem spune că anul 2010, anul european al luptei împotriva sărăciei, dacă noi trebuie să hotărâm, să punem în aplicare, programe de securitate pentru pactul de stabilitate și reducerea bugetului și când reducem bugetele facem diminuări în serviciile publice, în măsurile de ajutor și sprijin social vârsta pensionării crește, scade salariul minim și mediu, cresc impozitele asupra venitului, ori acest lucru este imposibil și cu toate acestea, aceasta e situația actuală din Europa. Suntem în anul de luptă împotriva sărăciei și elementele politice și economice agravează situația celor mai săraci. E o rușine, e un scandal acest lucru și nu trebuie să ne fie frică, să ne facem parte, să ne spunem de indignarea noastră. Nu vorbiți, nu puneți pe toți oamenii politici în același coș. Sunt unii care sunt pe deplin angajați. Doamna, doamna președinta Comisiei uh, Locurilor de Muncă a spus că ieri am votat în Comisia uh, Locuri de Muncă și Afaceri Sociale, am votat un raport care pune eh, care subliniază tocmai aceste probleme și care trage semnalul de alarmă, dar din nefericire, eh, deși eu sunt un raportor principal și chiar dacă am drept de vot, majoritatea decide. Aș vrea să spun totuși că acest raport eh, nu mă satisface și acest raport uh, va fi votat în sesiune plenară în octombrie, va avea loc o nouă dezbatere în plenară și de a, până atunci puteți face propuneri de ameliorare acestui raport și să spuneți Comisiei și Consiliului că trebuie să treacă de la vorbe la fapte. Este egalitatea pentru toți, să garantăm un venit minim care să ne permită să trăim demn. Am vorbit în cadrul acestor întâlniri, nu trebuie să ai numai bani pentru mâncare, ci pentru uh, o locuință decentă, uh, să ai acces la educație, sănătate și cultură. Săracii au și ei dreptul la cultură, s-a spus acest lucru și e necesar ca acest venit minim să fie adaptat și să devină o normă pentru Uniunea Europeană. Ne trebuie o lege europeană pentru a ajunge la acest lucru și ieri nu am inclus acest lucru în raport, dar cred că cu ajutorul dumneavoastră până în octombrie vom reuși. Trebuie să lucrăm cu toții să atingem acest obiectiv. Dar aceasta nu va fi decât o primă etapă, apoi acest raport trebuie să fie pus în practică și să acopere toate persoanele um, uh, pe sărace. Muncitorii săraci nu mai trebuie să fie săraci, trebuie să aibă salarii demne și condiții demne pentru o viață demnă. Uh, pensionarii care trăiesc în sărăcie au și ei dreptul la alocații de pensie eh, în condiții demne trebuie să vedem, eh, eh, să refacem politica Comisiei și a Consiliului. Acestea sunt provocări pe care le lansez aici și sper să sensibilizez încă o dată Parlamentul. Am vrut să vă, sprijin, să vă ofer tot sprijinul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Figueroido, ați arătat foarte bine noi putem eh, să colaborăm în acest stadiu și să punem intențiile în aplicare. Din nefericire trebuie să eh, încheile eh, plenara, dar vom continua acest dialog în sesiunea care urmează în grupuri de lucru după pauza de cafea. Dar înainte vreau să dau cuvântul lui Michelin Chalondal uh, care va face câteva anunțuri practice și uh, folosesc acest prilej uh, pentru că ați auzit mult despre ea în ultimele luni. Să-i mulțumesc pentru eforturile făcute, pentru de, buna desfășurare a acestei întâlniri. Mulțumesc, Mișlin! Mulțumesc! Câteva informații practice o informație de ordine general, ca să vă găsiți atelierul după pauza de cafea, urmăriți această fotografie a fetiței care privește spre viitor. Este semnul ca să vă găsiți uh, atelierele. Nu va fi ușor, dar îl veți găsi. A doua informație. Atrag atenția eurodeputaților și asistenților lor că la ieșirea din sală vi se va da o foaie ca să realizați această foaie cu fetița în care spune care sunt uh, orarele pentru fotografia cu delegația națională. Este important pentru presă și pentru toate delegațiile naționale. Delegațiile naționale veți găsi o fotografie cu fetița și orarele pentru fotografie venit tot la panoul cu fetița, la ieșirea stânga a sălii și a, se va lua această foto, se va face o fotografie de, ca, ca să o, o găsi săptămâna vi, zi, mâine. Acum, invit pe oratorii de la tribună să coboare în sală și să se pună în fața tribunei. În același timp, toți cei din sală vă adunați spre centrul sălii ca Remo să facă o fotografie a tuturor celor prezenți aici oratorii pleacă de la tribună, vă urcați puțin în, sal, în uh, fața tribunei, iar noi mergem spre centrul sălii.